raport pe care trebuie să-l votăm este raportul domnului Ferreira. Domnul raportor are cuvântul pentru două minute. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Eu doresc, doamnă președinte, sunt în dreapta dumneavoastră, spune vorbitorul, Vreau să subliniez faptul că grupul nostru ar fi dorit să existe o dezbatere despre acest raport în sesiunea actuală a Parlamentului European. Dar, din păcate, celelalte grupuri politice nu au fost de acord cu grupul meu și au refuzat să existe o asemenea dezbatere. Deși nu putem spune că ordinea de zi era foarte încărcată, Mm, am fi avut timp să discutăm despre acest raport, uh, inclusiv astăzi. Știți că pentru asemenea acorduri de parteneriat, Parlamentul nu poate decât să spună da sau nu. Noi, din păcate, nu putem să facem vreun amendament. Dacă am fi putut să facem un amendament la acest acord, ar fi fost foarte... ați avut un text foarte diferit în fața ochilor noi credem tocmai că filozofia și obiectivele acestor acorduri ar trebui revizuite în profunzime. Este însă important să votăm pentru acest acord. E important mai ales pentru Sao Tome și Principe. E important și pentru industria de pescuit din Uniunea Europeană. Însă acest lucru nu poate să compenseze uh, um, rezultatele negative a acordului precedent. De aceea noi vrem să existe informații mai fiabile în ce privește capturile și să se poată verifica mai bine uh, care este uh, starea stocurilor haleutice și de asemenea ar trebui să existe o, um, o evaluare mai bună a rezultatelor din Sao Tome și Principe. E adevărat că cooperăm deja de trei decenii cu Sao Tome și Principe, dar din păcate uh, au fost constatate multe devieri de la acordul actual și chiar și o nerespectare în unele cazuri a suveranității uh, sau tome și principe. Noi susținem însă pescuitul sustenibil și sperăm că și Comisia va face în următorii ani. Mulțumim, domnule Ferreira. Acum vot cu apel nominal să deschis votul. Has everyone voted? A votat toată lumea. I'll now close the vote. S-a închis votul and that's been adopted. Și se adoptă. Vă mulțumim și felicitări domnului raportor. Următorul raport al domnului Alean Cadec. Tot vot cu apel nominal. S-a deschis votul. Has everyone voted? The vote... S-a închis votul și se adoptă. Trecem acum la raportul domnului Brock. Din nou vot cu apel nominal, dragi colegi. S-a deschis votul. Mulțumesc, domnule Brock, spune doamna președinte. Has everyone voted, colleagues? Dragi colegi, s-a închis votul și se adoptă. Dragi colegi, trecem la Votul în ce privește consultarea Comitetului Social și Economic este o solicitare din partea Comisiei de Transport și Turism. Este un vot unic. Prin ridicarea mâinii, cine este pentru, vă rog? Împotrivă? Abțineri? Și se adoptă. Vă mulțumesc. Următorul vot, raportul doamnei RIS a fost ultima dezbatere în ce privește cultivarea organismelor modificate genetic. Votăm electronic, vot cu apel nominal pentru amendamentul 52. Vreau să vă reamintesc că avem nevoie de o majoritate calificată de uh, 367 de voturi. S-a deschis votul. The vote is now closed. S-a închis votul, dragi colegi și se adoptă cu 480 de voturi pentru, deci uh, avem majoritate calificată. Acum vreau să vă anunț că poziția Consiliului a fost uh, astfel amendată. Următorul vot pe ziua de astăzi, raportul domnului Mato, uh, tot de la Comisia de Pescuit, și votăm amendamentele 1 și 2 de la 4 până la 25. Cine este pentru, vă rog? Împotrivă. Abțineri. Și se adoptă. Amendamentul 26. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 27. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 3 din partea comisiei. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 28. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Votăm propunerea comisiei. Vă rog să... Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Votăm cu apel nominal în ce privește rezoluția legislativă. S-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul și se adoptă. Vă mulțumesc, dragi colegi. Se încheie aici sesiunea de voturi de astăzi și vom uh, începe